Bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă rog să luați loc. Vă rog să luați loc. Please be seated, dear colleagues. Dragi colegi, vă rog să vă așezați. Știu că a trecut mult de când am început această zi de dimineață a fost o sesiune de dimineață intensă, productivă. Vă rog să mă ascultați, vă rog să faceți liniște. Am avut o sesiune intensă dimineață și apoi întâlnirea comună cu uh, Comisia Cont, schimbarea sălii, dar respectăm uh, ordinea de zi și ar fi de apreciat să uh, procedăm ca în această dimineață. Acum a venit rândul agenției Eurojust, care va prezenta agenda sa în această sesiune de după amiază a Comisiei Libe. Uh, cooperarea uh, în justiție în materie penală. Vom avea plăcerea să îl salutăm cu căldură pe domnul Ladislav Hamran, președintele Eurojust. Ca de obicei, vă reamintesc că ar trebui să fie o primă rundă de întrebări și răspunsuri din partea coordonatorilor, reprezentanților grupurilor politici și apoi o a doua rundă pentru restul membrilor care doresc să pună întrebări sau să uh, facă unele declarații. Vă rog să fiți atenți la timp. Uh, timpul prevăzut uh, nu este infinit, ci sunt 45 de minute alocate acestei teme. După care vom discuta despre uh, Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și uh, MCDDA și apoi CEPOL-ul uh, cu sediul la Budapesta cu directorul său care va fi prezent aici. Deci aveți atenție să respectați timpul prevăzut să îl salutăm, să-l salutăm pe uh, președintele Eurojust, care va uh, prezenta registrul european de combatere a terorismului, precum și inițiativa uh, în justiție în materie penală și cooperarea în justiție în materie penală. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim că ne-ați invitat la sesiunea dumneavoastră. O să folosesc acest prilej pentru a vă felicita pe toți pentru că ați fost aleși membri ai Parlamentului. Trebuie să spun că Parlamentul European, în special această comisie, Uh, de ani de zile au fost uh, un uh, partener strategic pentru Eurojust, susținând munca noastră. Vreau să vă mulțumesc și să-mi exprim recunoștința pentru susținerea din trecut și așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră în anii ce vin. Mă numesc Ladislav Hamran, sunt președinte al Eurojustului și sunt procuror activ din Slovacia. Intenția mea este să vă prezint agenția reprezint uh, practicieni din uh, diferite țări și aș dori să vă spun uh, ce facem ca practicieni pentru practicieni. Astăzi o să vă prezint activitatea Eurojustului, să vă spun cine suntem, ce facem, cât costăm. Așa cum a menționat domnul președinte, voi Uh, aborda și trei uh, subiecte, unul referitor la Uh, registrul uh, privind combaterea uh, terorismului menit să îmbunătățească schimbul de informații între procurori și judecători în domeniul terorismului. Voi spune câteva cuvinte în legătură cu provocările din era digitală și, nu în ultimul rând, voi spune câteva cuvinte despre relațiile Uniunii Europene cu terțe țări și de ce acest lucru este esențial pentru Uniunea Europeană și uh, cooperarea judiciară. Înțeleg că 66% din uh, Comisia LIBE uh, este formată din membrii noi, așa încât uh, o să vă spun cine suntem și cum funcționăm. De fapt, Eurojustul este singurul, singura agenție de cooperare judiciară din întreaga lume. Nu veți regăsi ceva similar în lume, deci suntem unici în această privință. Lucrăm cu 100 de uh, Uh, procurori, 28 de state membre și 6 uh, terțe uh, țări sub același acoperiș. Ne bazăm pe o rețea de puncte de contact din terțe țări în 49 de jurisdicții. Sarcina noastră este să uh, legăm uh, anchetele, investigațiile dincolo de frontiere. Procurorii trebuie să aibă um, dovezi admisibile pe baza cărora um, infractorii să fie condamnați. Un recent exemplu din Austria, într-un uh, caz de trafic de arme, în urma căruia au fost arestați 22 de suspecți și au fost confiscate 139 de arme de foc uh, care erau destinate organizațiilor mafiote. Au putut fi folosite interceptările telefonice în Austria uh, într-o investigație paralelă în Italia, unde cumpărătorii armelor au fost aduși în fața uh, justiției. Uh, asigurăm transferul de la o, instanță la alta. Cum facem acest lucru? Anul trecut am uh, susținut uh, aplicarea a peste 700 de mandate de arest pentru persoane care rezid, rezidă pe teritoriul Uniunii Europene și ne întrebăm de ce atât de multe mandate au fost trimise înaintate la Eurojust și ce ajutor au cerut judecătorii sau uh, procurorii. Uh, de multe ori instanțele cer uh, informații suplimentare referitoare la infracțiune sau uh, se întreabă în legătură cu condițiile din penitenciar sau lipsesc o serie de informații, iar Eurojustul este văzut ca un instrument practic pentru a oferi uh, informațiile căutate în țara unde se pune în executare mandatul. De asemenea, dăm uh, susținere uh, financiară și logistică anchetelor. Anul trecut uh, am susținut mai bine de 200 de astfel de echipe de investigații. Polino a fost una dintre acestea, cu ajutorul Eurojustului, Olanda, Italia și Belgia au, și-au unit uh, forțele și au luat o acțiune comună împotriva dranghetei și uh, 84 de suspecți uh, uh, au fost uh, arest, 2 milioane au fost uh, uh confiscate și 4 tone de cocaină. valoarea cocainei confiscate a fost de un miliard pe piața uh, ilegală. Puteți să vă întrebați de ce este important să investim uh, bani europeni în aceste investigații comune. Oamenii, dacă uh, doresc și trebuie să coopereze, trebuie să călătorească, să facă schimb de informații, toate acestea costă bani. Uh, și uh, cere și mijloace tehnice pentru comunicații în siguranță. În acest caz anume, Eurojustul a uh, furnizat finanțare uh, în valoare de 180.000 de euro și puteți să vedeți ce au primit înapoi cetățenii europeni. Cred că este un exemplu real în legătură cu modul în care uh, Uh, se materializează investițiile dumneavoastră. Coordonăm uh, acțiunile atunci când arestările, perchezițiile și confiscările au loc în statele membre în același timp. Este foarte important, în special pentru organizațiile internaționale transfrontaliere. Într-un uh, caz, în iulie anul acesta, 28 de percheziții la domiciliu și Uh, în instituție au fost realizate în Belgia, Italia, Bosnia-Herzegovina, Franța. Era vorba de uh, un caz uh, important de spălare de bani. Toată această operație a fost coordonată din Haga, s-a dat susținere celor aflați la fața locului pentru anumite probe, pentru dovezi și în felul acesta au fost uh, confiscate milioane de euro, inclusiv automobile de lux. Uh, avem uh, uh juriști experți care ne ajută în multe cazuri. Un exemplu, un contract, un uh, ucigaș uh, la contract din Serbia a fost predat pe teritoriul uh, Cehiei și rolul nostru a fost să hotărâm uh, în cazul a trei mandate europene uh, de arest, pentru că a trebuit să vedem uh, care este statul care este în cea mai mare măsură competent să analizeze această speță a trebuit să fie analizate toate informațiile și țările n au urmat sfatul. Uh, suspectul respectiv a fost transferat în Ungaria uh, pentru a fi judecat. Aș putea să continui cu multe exemple, dar uh, timpul nu ne permite, însă pe scurt tot ceea ce facem, așa cum am spus, suntem uh, procurori din state membre care lucrăm la nivel european, susținem colegii noștri de acasă tot ceea ce dorim, dorim să oferim soluții uh, practice la probleme uh, concrete și cred că cifrele vorbesc uh, în numele nostru. Suntem foarte practici, avem succese și puteți vedea aici, în fiecare an, avem tot mai multe cazuri de rezolvat. Nu impunem nimic statelor membre, uh, sunt trimiteri la Eurojust pe bază voluntară, deci țările când au o problemă uh, spinoasă hotărăsc că, uh, bun, ne adresăm Eurojustului pentru sprijin. Acesta este creșterea noastră, 22% în volumul de caze, în cazuri în 2019. Uh, din păcate, bugetul nu este pe măsura Uh, acestei creșteri în volum uh, de cazuri, ceea ce este deosebit de frustrant și care uh, nu îi motivează pe procurori să lucreze pentru colegii lor, pentru că fără bani nu poți să dai susținerea care este necesară și solicitată. Deci uh, Eurojustul va continua să susțină statele membre, dar aici avem nevoie de sprijinul noastră nu pentru că vrem să mărim agenția, ci pentru că vrem să dăm un sprijin bun, adecvat uh, colegilor care lucrează în cazuri transfrontaliere uh, penale acasă. În mod concret, cum oferim această susținere? Încercăm să fim tot mai buni și încercăm să învățăm din greșelile noastre. O zonă în care dorim să ne îmbunătățim activitatea este schimbul de informații uh, în cazuri de terorism. Și un exemplu, inițiativa recentă, registrul uh, contra terorismului, care a fost uh, lansat cu câteva zile în urmă, pe 1 septembrie mai exact, la ce se referă el și de ce avem nevoie de un astfel de instrument. Uh, teroriștii, uh, ca și uh, infractori, se mișcă tot mai mult dincolo de frontiere și astfel există tot mai mult șansa ca același terorist sau organizație teroristă să fie cercetați în într-un număr mai mare de țări. Deci există motivul pentru care noi să facem o corelare a acestor uh, investigații și o să vă dau cinci exemple care uh, sunt uh, grăitoare. Corelând uh, cazurile penale din diferite țări, putem să hotărâm dacă uh, putem să ne unim forțele, dacă trebuie să ne unim forțele și să avem anchete comune. Registrul poate să arate că un terorist dintr-o țară este membru al unei, unui grup uh, terorist mai mare care operează într-o altă țară sau în alte țări și asta poate să ducă la o uh, afectare, o tulburare a uh, rețelei de uh, terorism. Uh, toate uh, probele uh, culese pot să fie utile și într-o altă țară unde există o anchetă similară în legătură cu același suspect. Uh, registrul poate să facă economie de timp, uh, bani și resurse și uh, evită paralelismele. Acest registru asigură că arestările și confiscările dintr-o țară să nu pericliteze uh, Uh, investigațiile uh, sau procesul uh, într-o altă țară. Și nu în ultimul rând, potrivit articolului 50 al Cărții Europene de Drepturi Fundamentale, nimeni nu poate să fie condamnat și pedepsit de două ori pentru aceeași infracțiune. Deci, dacă corelăm aceste cazuri, putem să spunem că asigurăm și protecția drepturilor fundamentale. Registrul privind contraterorismul a fost înființat împreună cu statele membre uh, ca un angajament politic al statelor membre de a partaja aceste informații cu Eurojustul. Pot să spun că avem în momentul de față un instrument practic uh, care asigură siguranța o Europa mai sigură și nu în ultimul rând putem să spunem că securitatea datelor și standardele de protecție a datelor sunt aplicate Um, uh, și respectate cu acest instrument. O să vorbesc despre două mari provocări cu care ne confruntăm uh, și cu care se confruntă și procurorii și judecătorii din întreaga uh, Europe și, de pe, și din lume. Digitalizarea este una și globalizarea o a doua provocare. În primul rând, în legătură cu digitalizarea, vreau să vă spun că am primit tot mai multe informații și tot mai multe cazuri. Din păcate, constatăm că aceste cazuri ajung uh, la noi într-un format uh, diferit, uh, cu un conținut diferit de la o țară la alta. Și asta înseamnă epoca domeniului analog în care uh, Uh, primim datele, trebuie să le reintegrăm în alte sisteme, asta presupune timp, trebuie să traducem datele în uh, engleză pentru ca să facem uh, o corelare a datelor, deci de multe ori e greu să obții un rezultat uh, semnificativ uh, din această confruntare a datelor din baza de date. De aceea am uh, propus o soluție, un remediu cum se poate face schimbul de date, de probe și cooperarea între agenții, cum ar fi Eurojustul, cu uh, statele membre. Cum ar trebui să arate această cooperare? Însă este la fel de important ca uh, schimbul uh, de date și cooperarea cu alte agenții, cum ar fi Europol, Frontex, parchetul european nou înființat, nu putem să lucrăm în grupuri. Trebuie să partajăm o parte din date și să găsim conexiuni. Asta este calea de urmat pentru a combate uh, criminalitatea organizată dacă vrem să obținem ceva. Această inițiativă a fost uh, prezentată uh, miniștrilor de justiție, a fost susținută foarte tare și sper că în curând vom avea măsuri concrete în această privință și îi vom uh, prinde din urmă pe colegii noștri din uh, poliție pentru că uh, autoritățile uh, care asigură ordinea publică sunt înaintea noastră, au uh, canale de comunicare uh, criptate, codificate, deci noi trebuie să urmăm acest uh, exemplu pentru că -are, nu face sens să apărăm ceva și să protejăm ceva uh, la uh, nivel polițienesc și să nu dăm atenție schimbului de informații la nivelul justiției. De fapt, vorbim despre două fațete ale aceleași monezi, arestul de către poliție și aducerea în fața justiției și condamnarea Uh, acestor infractori. Asta presupune mai mult decât uh, informații, ci uh, probe solide, fiabilă. Am vorbit am, vom vorbi despre acest lucru pe 10 octombrie, când va avea loc un consiliu aici în Bruxelles, Justiția în domeniul penal în era digitală, se va numi această conferință. A doua provocare cu care ne confruntăm este globalizarea și observăm că suspecții se mișcă tot mai mult uh, pe glob și avem nevoie de tot mai multe dovezi, probe, în tot mai mare măsură din terțe țări. De aceea, de ani de zile am uh, construit o rețea de puncte de contact în terțe țări. Un exemplu este că mai bine de 1300 de cazurile cu care ne-am ocupat anul trecut au implicat state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ceea ce reprezintă o creștere de 22% în comparație cu anul uh, precedent. În momentul de față avem 11 acorduri de colaborare și avem uh, puncte de contact în 49 de țări. Diferența între punctele de contact și uh, acordurile de cooperare rezidă în faptul că țările cu care avem uh, acorduri de cooperare putem să facem schimb de uh, informații uh, operative în mod sistematic. Acest lucru nu este însă valabil pentru cele 49 de țări cu care avem relații numai la nivel de punct de contact. Deci scopul nostru este să reanalizăm relațiile noastre cu anumite regiuni, deci ne vom Uh, uh, uh, ne vom concentra pe regiunea latinoamericană, Balcan și MENA. Colegul meu, vicepreședintele, vă va vorbi mai mult despre cooperarea cu Serbia și sperăm în sprijinul nostru. Uh, îmi dau seama că am sărit peste o serie de slide-uri, îmi cer scuze pentru asta. Asta, de fapt, arată că sunt uh, și eu om, nu pot să fac prea multe lucruri în același timp. Uh, și în felul acesta închei uh, prezentarea mea și sper că este începutul unei călătorii mult mai lungi în care veți auzi mult mai mult despre eforturile noastre de a coopera cu terțe țări. O să auziți mai mult despre uh, justiția în domeniul penal, în materie penală și vreau să vă spun că suntem finanțați din bani publici și răspundem în fața dumneavoastră. Însă ceea ce este important Um, îi servim pe cetățenii europeni pe care îi reprezentați și lucrând împreună asigurăm siguranța lor și creăm o Europa mai justă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru această prezentare grozavă și Sperăm că vom reuși să respectăm timpul alocat. În primul rând, cred că ar trebui să dăm ocazia coordonatorilor să ia cuvântul și apoi uh, mai avem câțiva membri care doresc de asemenea să adreseze câteva întrebări. Și luăm notă de acest lucru. Dar, după cum observ, coordonatorul uh, PPE nu este prezent, așadar uh, îmi voi permite să intervin primul în calitate de coordonator SN. Să-i dau cuvântul doamnei Zipel, care reprezintă SND-ul. Mulțumesc, domnule președinte. Ținând cont de timpul scurt, mă voi concentra pe o observație și uh, două întrebări succinte. Observația este că sunt uh, cu adevărat convinsă că pentru a fi eficienți uh, în acest domeniu, poliția și sectorul judiciar um, trebuie considerate ca având aceeași importanță. Așadar, aici există loc de îmbunătățire atât la nivel european cât și la nivel național. Dar asta este doar o observație. Apoi, am două întrebări. Prima îmi amintesc că în ultimii 10 ani, mai mereu, în anumite domenii, am avut uh, dezbateri cu privire la condițiile din închisori. Din punctul dumneavoastră de vedere, sunteți de acord că sunt necesari câțiva pași și niște schimbări în acest domeniu? A doua întrebare, în ceea ce privește registrul privind contraterorismul observă necesitatea și utilitatea unui astfel de registru, dar adesea avem probleme cu definițiile. Iar când vine vorba de astfel de definiții de cine este un terorist, aș vrea să știu dacă până acum ați reușit să creați definiții comune pentru care să corespundă tuturor 28 de state membre, pentru că definițiile acestea sunt diferite. Sunt oameni pe listă care nu sunt tratați ca teroriști în toate statele membre. Și ce înseamnă asta pentru activitatea judiciară de asemenea? Mulțumesc, domnule Zipel. Sophie Intveld, coordonator uh, pentru Renew, dacă dorești să iei cuvântul. Am observat că și domnul Hook dorește să intervină, dar uh, ai ocazia să faci acum dacă dorești. Mulțumesc foarte mult, voi fi cât se poate de succintă. Voi lăsa timp și colegilor să adreseze întrebări. Am două întrebări, în esență, și am ajuns puțin mai târziu, poate că ați menționat acest lucru, dar nu pot fi sigură de, acest, de aceasta. În primul rând, puteți să ne spuneți mai multe cu privire la rolul Eurojust în ceea ce privește recuperarea bunurilor. Puteți să ne spuneți mai multe cu privire la acest lucru. Ce faceți uh, în acest sens și care este imaginea generală în Uniunea Europeană. În al doilea rând, știm că există anumite state membre în care sistemul judiciar este considerat a nu fi la nivelul standardul de calitate și independență care sunt uh, cerute de la un sistem judiciar dintr-un uh, stat UE, uh, cum se întâmplă în Polonia, de exemplu. Și chiar și Consiliul polonez judiciar a fost uh, suspendat din rețeaua competentă. Cum se reflectă acest lucru în activitatea dumneavoastră cotidiană? Cum uh, îi, tratați pe colegii polonezi și pe cei din alte țări unde sunt astfel de probleme? Mulțumesc! Observ din partea verzilor, doamna Strick este prezentă, aveți cuvântul doamna Strick. Vă mulțumesc, doresc să mă alătur punctului uh, exprimat doamna Enfeld și anume încrederea reciprocă care este esențială pentru această cooperare în uh, contextul Ordinului European de Arest. Avem această decizie uh, în ceea ce privește Polonia, avem conflictul între Spania și Germania din cauza deciziei germane de a nu coopera cu, uh, în ceea ce privește extradarea separatiștilor catalani și Vreau să vă întreb dacă observați o astfel de tendință în creștere în ceea ce privește erodarea încrederii. Ne-ați explicat uh, cu privire la activitatea dumneavoastră situații în care anumite state membre uh, ar putea să înceapă urmărirea penală. Cum ne putem asigura că uh, o țară care are probleme nu este selectată între acestea care ar putea oferi astfel de garanții. De asemenea, bugetul că scăderea acestuia, reducerea acestuia, considerați că um, amenință activitatea Eurojust? În ce măsură face acest lucru? De asemenea, cooperarea cu țările terțe, schimbul de date. Cum putem să ne asigurăm că aceste date, odată ce pleacă din Uniunea Europeană, sunt în continuare protejate la nivelul uh, legislației de protecție a datelor europene? Nu observ uh, coordonatorul ID și nici pe cel ECR dar înțeleg că îi veți reprezenta. Da, într-adevăr, vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, vă mulțumim pentru prezentarea aceasta excelentă. Deja uh, citeam statisticile de anul trecut, uh, niște cifre interesante și primul lucru că Eurojust trebuie să fie un partener bun pentru statele membre, pentru că dacă există liberă circulație și nu există um, control la frontieră, bineînțeles că se pot întâmpla și lucruri rele. După cum spuneați, uh, se poate întâmpla ca tone de cocaină să fie trecute de graniță și este necesară cooperarea între statele membre și, bineînțeles, uh, prin Eurojust. Am uitat la statistici și am observat că există o creștere a atacurilor teroriste de la 14 la 76 iar uh, anul acesta au fost înregistrate 191 de cazuri de terorism. Cum considerați uh, sau cum evaluați uh, legătura între criza migraționistă cu care ne-am confruntat în Europa în ultimii 5-6 ani și care este legătura deci, dintre această criză migraționistă și dacă este să ne uităm la diferențele dintre statele membre, așa cum spunea uh, un coleg înainte care se referea la Polonia și bineînțeles că ne uităm la Polonia, ne uităm la Germania, Franța, Suedia. Bineînțeles că există o diferență între atacurile teroriste și dacă este să ne uităm și la fluxurile migratorii, să vedem încotro se îndreaptă oamenii, din ce zone ale lumii, atunci, uh, bineînțeles, eu nu sunt specialist ca dumneavoastră, însă poate ne puteți oferi o imagine de ansamblu cu privire la aceste statistici și care sunt legăturile între aceste două lucruri. Uh, mulțumesc că nu v-am văzut înainte. mulțumesc că o după-amiază frumoasă tuturor uh, urez. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră și am o întrebare succintă. În martie, dacă nu greșesc, uh, la când a avut loc prima întâlnire de coordonare între Eurojust și țările din Africa de Vest, acest lucru s-a întâmplat după niște atacuri teroriste care au avut avuseseră loc. Și întrebarea este, credeți că condițiile sunt date astfel încât să există o cooperare sistematică permanentă în acest domeniu cu țările respective? Mă refer aici la o cooperare uh, și acorduri de cooperare, precum cele care au fost deja încheiate cu anumite țări europene care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Din partea GUE, doamna Revel, poate doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, nu mi este foarte clar uh, uh cum stau lucrurile cu acest registru privind contraterorismul? Cum uh, se ajunge pe listă? Vorbim despre o nouă bază de date. Uh, trebuie să fi fost uh, urmărit penal, să existe o suspiciune de terorism, este aceasta suficientă pentru a fi înregistrat în registrul respectiv sau care sunt uh, informațiile care vor fi interschimbate. Vorbim despre informații de natură personală, poate fi uh, rectificat, modificat uh, ulterior. Iar în ceea ce privește inițiativele în domeniul digital, uh, Aș vrea să ne oferiți câteva informații cu privire la proiectul uh, foarte serios care este finanțat de Comisia Europeană de Serviciul acesteia pentru politici străine și ținând cont de tot trainingul de care au beneficiat practicienii Uniunii Europene, asistența juridică. De ce este în continuare nevoie să avem un nou serviciu și poate ne puteți oferi mai multe informații în acest sens și cu privire la cooperarea cu țările terțe, ne puteți spune care este nivelul de cooperare între dumneavoastră și Libia și dumneavoastră și Afganistan și ce tip de organizații colaborează cu dumneavoastră în acest context. Mulțumesc, cu acesta am încheiat runda coordonatorilor. Dacă îmi permiteți, domnule Hamran, președinte al Eurojust, ținând cont că timpul ne presează și ne obligă uh, să fim succinți, vă sugerez să mai oferim un minut uh, celor cinci membri care doresc să intervină și apoi să răspundeți dumneavoastră și să încheiați discuția, chiar dacă este să depășim timpul alocat uh, pentru acest punct de pe ordinea de zi. Va fi așadar acum rândul domnului Kerner din partea Renew. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare și pentru activitatea dumneavoastră foarte importantă. Am două întrebări succinte pe care le-ați uh, menționat pe scurt, însă am fost foarte surprins uh, în ceea ce privește descreșterea uh, bugetară din CFM. Vor urma discuții în această privință și un exemplu concret cu privire la cum vor reduce aceste scăderi în mod negativ activitatea dumneavoastră ar fi binevenite. În al doilea rând, înființarea parchetului european și cum va afecta acesta activitatea dumneavoastră. Mulțumim, uh, doamna Insel, din partea SND. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule Hamran. Am două întrebări succinte uh, legate de terorism. Prima, conform situației din ultimele rapoarte Europol, numărul de arestări în statele numărul de arestări s-ar putea să crească, se va dubla uh, în, al doilea rând, în, în al doilea an la rând. Statele membre iau în suficient de în serios amenințările care vin din partea extremei dreaptă și folosesc în mod adecvat instrumentele pe care le au la dispoziție și ce alte măsuri pot fi luate suplimentar la nivelul Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește protecția um, cetățenilor europeni. Înțeleg că există acest registru pentru contraterorism care a fost uh, înființat acum uh, și va funcționa de la 1 septembrie și aș vrea să știu ce impact ar putea să aibă acest instrument pentru a ajuta pe procurori să își coordoneze activitatea, procurorii dintre, din diverse state. Domnule Huc, mulțumesc, domnule președinte dacă se va întâmpla Brexitul, cum va afecta asta activitatea dumneavoastră și colaborarea în state în care este implicat și Regatul Unit? Deci, legătura cu Regatul Unit. Doamna Rickmo, Mulțumesc, voi încerca să fiu de asemenea succintă. Mulțumesc, domnule președinte și domnule Hamran. Două lucruri mă interesează. Ce tip de cooperare aveți în ceea ce privește returnarea luptătorilor străini care s-au alăturat uh, statului islamic și care este cooperarea în ceea ce privește uh, victimele, victimele crime organizate, ale terorismului. Așteptăm o evaluare, un raport de implementare privind directiva uh, despre protecția victimelor și vrea să știm care este situația actuală. Domnule Kellam, eu sprijin întrebarea doamnei Frickmont în ceea ce privește luptătorii străini. Urmăriți, uh, îi urmăriți pe cei care au plecat din Europa, cetățeni cu cetățenie europeană, eventual familiile lor, care au în continuare aici copii, familii, există vreun sistem european care să facă acest lucru? Și apoi aceeași întrebare, ca și domnul Körner, în ceea ce privește bugetul și reducerile bugetare. Puteți să vă referiți la cele mai importante aspecte în ce măsură uh, va fi afectată activitatea dumneavoastră? Care sunt cele mai importante lucruri? Am observat că da, mai dorește cineva să intervină? Dacă sunteți cu adevărat uh, rapidă, nu, nu, nu vom redeschide lista, nu putem să redeschidem lista, pentru că ultimele minute sunt dedicate uh, oaspetului nostru, așadar vă rog fiți foarte scurt. Observăm datele care vor apărea de pe urma uh, investigațiilor care vor fi făcute și aș vrea să știu dacă aveți suficiente resurse sau veți avea suficiente resurse astfel încât să vă puteți, să puteți analiza în corespunzător toate datele și de asemenea există vreo diferență între statele membre în ceea ce privește participarea în activitățile Eurojust pentru că în datele care ne-au fost oferite nu se poate vedea vreo diferență între implicarea statelor membre. Statele mai mari, o eventuală activitate mai mare, mai uh, serioasă, dar și celelalte state sunt foarte prezente. Deci, în acest sens, dacă vă puteți uh, exprima. Ik zal het uh, zeer kort houden, maar in mijn nationale taal spreken Mulțumesc. Voi vorbi în limba mea națională pentru a respecta diversitatea. Există în continuare probleme în ceea ce privește anumite inițiative care nu sunt uh, aplicabile mereu peste tot. Um, Italia și alte țări uh, au acționat foarte uh, curajos în ceea ce privește opoziția față de anumite organizații care um, ajută traficul de persoane sau migrația ilegală. Aș vrea să știu dacă puteți să acționați și în această direcție, puteți să faceți ceva și, de asemenea, rețelele ele sunt foarte importante pentru finanțarea activităților și aș vrea să știu dacă colectați informații și în această privință. Deci, um, eventual, uh, dacă implicați și ONG-uri. Bun. Uh, timpul este foarte scurt și următorul orator, următorul uh, oaspete care ni se va alătura este deja aici, în sală. Este vorba despre directorul um, agenții de, europene de monitorizare a consumului de droguri. Așadar, vă rog să răspundeți și să fiți cât se poate de succint. Mulțumesc! Yes, uh, many thanks to all of you. Mulțumesc tuturor pentru interesul de care ați dat dovadă și pentru întrebările adresate. Voi încerca să uh, organizez tematic uh, întrebările dumneavoastră astfel încât să nu răspund la fiecare dintre ele a existat uh, o întrebare referitoare la încrederea reciprocă și dacă există o erodare a acestei încrederi reciproce. Acest lucru uh, a, se leagă și de întrebarea doamnei Sipel referitoare la condițiile de detenție. Într-adevăr, am uh, observat un transfer de la principiul încrederii reciproce, pentru că știm foarte bine că toate instrumentele legale ale Uniunii Europene se bazează pe acest principiu al uh, încrederii reciproce. Există, mai ales după deciziile Curții Europene de Justiție, o deplasare ușoară și nu aș numi o erodare a încrederii reciproce, i-aș spune uh, încredere, dar hai să mai verificăm totuși odată. Statele membre au încredere în ele, dar nu mai există o încredere oarbă între state și acesta este motivul pentru care uh, țările solicită autorităților de executare întrebări suplimentare și Uh, informații suplimentare cu privire la, de exemplu, condițiile de detenție și uh, în câți metri pătrați sunt uh, ținuți, deținuții, de exemplu. De asemenea, se referă la condițiile de sănătate, anumite cerințe care vizează regimuri și diete și, în final, se ajunge la evaluarea modului în care drepturile democratice res- sunt respectate, respectiv în ce măsură sistemul judiciar respectă statul de drept. Autoritățile de executare sunt obligate ca înainte să predea o țară dintr-un stat în altul, să verifice toate aceste condiții, toate aceste cerințe care trebuie să fie îndeplinite. Asta înseamnă că solicită și adresează întrebări suplimentare. Aceste întrebări suplimentare adesea ajung la Eurojust, pentru că, după cum spuneam, Eurojust este văzută ca o agenție care poate să ofere toate răspunsurile la toate aceste întrebări în limbile în care sunt adresate și, de asemenea, într-o manieră corespunzătoare. Câteodată un răspuns este convenabil, altădată trebuie să comunicăm mai mult între țări pentru a ajunge la un răspuns convenabil. Domnule președinte, doreați să spuneți ceva? Nu, nu, nu, vă urmăream. Este un punct care mă interesează personal și de aceea vă urmăream cu mare atenție. Apoi o întrebare din partea domnului Zipel referitoare la definiția terorismului și a teroriștilor. Uh, pentru fiecare țară, în fiecare țară, cred că această chestiune a fost uh, definită. Statele Uniunii Europene împărtășesc aceeași definiție a terorismului, dar problema este că în contextul mai larg, în afara Uniunii Europene. Nu avem un acord pur și simplu cu privire la ceea ce înseamnă terorismul și ce sunt organizațiile teroriste. Această definiție creează în special probleme în cooperarea cu țările terțe. În ceea ce privește întrebarea referitoare la independența sistemelor judiciare și remarca referitoare la situația din Polonia, sunt uh, procuror, nu sunt politician și ceea ce observ, colegii mei din Polonia fac tot ceea ce pot pentru a oferi ajutorul pe care îl pot da țărilor care îl solicită. La nivel operațional nu am uh, observat niciun fel de probleme sau uh, dificultăți. Până una alta cooperăm bine. Însă, după cum spuneam, pentru că apare această chestiune a încrederii, e bine, aceasta influențează cerințele și pur și simplu raportul critic din partea Comisiei Europene a fost utilizat ca linie de pornire uh, pentru a se vorbi despre alte standarde democratice și autoritățile de executare decid cu privire la predarea, uh, care decid cu privire la uh, returnarea anumitor deținuți în Polonia în adresează mai multe întrebări, ceea ce înseamnă că sistemul polonez trebuie să răspundă mult mai pe larg și să ofere mai multe garanții cu privire la independența sistemului lor. Cuts in budget. Uh... Reducerile bugetare, impactul real. Da, într-adevăr. Ceea ce ați constatat și ați văzut pe ecrane, reducerile pentru următorii șapte ani devin o realitate și asta creează o enormă problemă pentru Eurojust. Trebuie să facem reduceri, dar pentru că avem costuri fixe, pentru că trebuie să plătim electricitatea, chiria și așa mai departe, singurul mod de a reduce bani, de a reduce cheltuielile, sunt banii utilizați pentru sprijinul operativ. E vorba de echipele de anchetă care se poată alătura unor anchete în curs. Uh, nu putem reduce pentru interpretare, nu putem reduce pentru traduceri și cu siguranță că aceste reduceri bugetare vor avea consecințe nefaste. Eu ce întrevăd, întrevăd că nivelul de cooperare între țări va, se va reduce în mod semnificativ, pentru că Sistemele de justiție, uh, în mod clar, în anumite țări sunt uh, subfinanțate și evident că acest lucru se transpune și în uh, nivelul de cooperare la nivel internațional. Asta am dorit să spun partenerilor noștri, atât la Comisie cât și în Consiliu. Am înțeles că trebuie să facem economii, dar nu credem că e momentul potrivit și nici locul potrivit pentru a face astfel de economii. Cooperarea cu țările terțe, protecția datelor. Da, putem avea acorduri de cooperare cu țări terțe doar în momentul în care primim aprobare finală din partea ofițerului de protecție a datelor. Eu de fiecare dată trebuie să contactez această autoritate și trebuie să vă spun că cerința aceasta de protecție a datelor este o cerință cheie în așa fel încât să putem încheia astfel de acorduri de parteneriat. Noi avem standarde europene pe care le respectăm și putem ști exact ce se întâmplă cu datele care sunt transmise dinspre Uniunea Europeană spre țărtețe. Acestea se transmit doar atunci când există garanții corecte și doar în acele condiții putem încheia un astfel de acord de parteneriat. Și acesta este și motivul pentru care avem doar câteva acorduri de parteneriat și de cooperare, dar evident am vrea să încheiem mai multe acorduri. Însă e nevoie de garanții de protecție a datelor care să fie respectate. Apoi, încă o întrebare referitor la terorism și legătura dintre terorism și imigrație. Noi la Eurojust nu ne prea pricepem la trenduri pentru că nu colectăm toate datele din partea acestor țări. Toate cazele pe care le primim la Eurojust, de fapt, uh, sunt uh, doar solicitări uh, la întâmplare, atunci când procurorii sau judecătorii au nevoie de o mână de ajutor. Deci avem cazuri de terorism în statisticile noastre. Sunt cazuri în care țările au avut anumite dificultăți și atunci au hotărât să ceară sprijin din partea Eurojust. Iar noi nu refuzăm niciodată, întotdeauna încercăm să-i ajutăm pe colegii noștri să rezolve astfel de dosare, uh, iar dosarele de terorism sunt uh, dosare în care a fost solicitat ceva ajutor din partea Eurojust. Dar nu putem să spunem uh, direct că există o legătură între imigrație și terorism. Uh, și că avem mai multe cazuri din cauza faptului că există migrație. Nu, pot fi diferite explicații pentru asta. Uneori, specialiștii contratero sunt mult mai bine pregătiți și pot să intervină în mult mai multe cazuri. Apoi, în ceea ce privește registrul uh, European de Combatere a Terorismului. Pot să vă spun că în ceea ce privește noile instrumente juridice, n-am inventat nimic nou, ci ne bizuim pe decizia Consiliului din 2005 numărul 671 referitor la schimbul de informații în astfel de cazuri. Așa că ceea ce ne-am dorit să facem era să oferim țărilor uh, statelor membre soluții pragmatice care să le permită să ne trimită aceste informații. Nu e o bază de date a serviciilor de spionaj uh, sau de informații, nu. E ne vorba doar de anchete deja în curs, de urmăriri penale, anchete penale sau urmăriri penale în scopul acuzării. Acesta este scopul și scopul este să facem o legătură între aceste anchete, așa cum am explicat mai devreme în prezentarea mea. Da, și cred că a mai fost încă o întrebare foarte bună referitor la recuperarea activelor. Ce facem în acest sens? E bine, aici sunt mai multe etape. Mai întâi, trebuie să identificăm acele active acele bunuri, să le înghețăm, să le confiscăm. Deci există diferite etape și Eurojust participă și ajută la toate aceste etape în diferite moduri, pentru că fiecare etapă necesită o asistență diferită. De multe ori avem uh, confiscări ale unor bunuri și ne asigurăm că acestea, într-adevăr, pot fi concret executate în țările în care acele bunuri se află. Dar nu uitați că țările pot avea cerințe diferite și proceduri diferite în materie de confiscare, așa că și scopurile pot fi diferite. Uneori banii pot fi confiscați, pentru a recompensa victimele. De alte, în alte cazuri e nevoie de dovezi fizice și de aceea se confiscă bancnote sau bani. Și de alte, în alte cazuri, uh, acestea sunt, uh, aceste sume sau acești bani sunt confiscați în scopuri uh, penale. Deci, de fiecare dată există nuanțe, nuanțe juridice și legale și noi trebuie să consiliem țările cum anume să organizeze un astfel sau să redacteze un astfel de ordin de confiscare care să poată fi rapid și eficient executat în țara în care bunurile se găsesc. Apoi, în ceea ce privește rezultatele obținute, trebuie să vă spun că în acest domeniu e un domeniu particular. Acolo, aici putem face și mai bine în materie de statistici, în așa fel încât să explicăm cât mai bine ce facem concret. Până în trecut eram foarte mândri să putem măsura performanța noastră plecând de la numărul de cazuri, numărul de echipe de anchetă, numărul de, eu știu, dosare de anumit tip – dar după ce ne-am întâlnit cu dumneavoastră, după ce am uh, discutat cu dumneavoastră, ne-am dat seama că nu e suficient, că e nevoie și de rezultate tangibile și că e nevoie de ceva extrem de concret. Uh, numărul de cazuri nu e suficient. Trebuie să știi exact, spre exemplu, sumele ce au fost confiscate sau înghețate și asta e ceva ce am început să facem. Am început cu Ungaria și Spre exemplu, am verificat cu serviciile de procuratură din Ungaria câți bani au fost confiscați în uh, cazurile care au fost uh, trimise către Eurojos și pot să vă spun că 40 de milioane doar în Ungaria ceea ce înseamnă un buget deosebit de important. Uh, toate acești, toți acești bani pot să vă asigur că se întorc în statele membre, deci nu rămân la nivel de Uniune Europeană. Deci iată un exemplu suplimentar a felului în care Uniunea Europeană ajută statele membre să obțină astfel de rezultate impresionante. Și o ultimă întrebare la care vreau să răspund, dacă îmi permiteți, domnule președinte, a fost o întrebare referitor la EPO. E foarte important. Noi așteptăm cu nerăbdare să începem cooperarea cu Biroul Procurorului European, EPO, și să sperăm că vom avea un parteneriat cât de curând. Pentru că nu putem vorbi de cooperare și de acorduri de muncă fără EPO. Noi, să sper, noi, uh, bun, ne dăm seama că EPO ne va aduce mult mai mult, un volum de muncă mult mai mare, dar va crea de asemenea și un context de cooperare și trebuie să găsim un mecanism de coordonare care să poată să definească exact cum trebuie să se deruleze lucrurile. Pentru că știți că există anumite țări care nu se alătură EPO, Așa că noi în continuare pentru acele țări suntem competenți. Deci, bun, vor apărea poate anumite probleme și atunci trebuie să acționăm la oaltă împreună și de aceea e nevoie de comunicare bună, de canale secundare de comunicare, trebuie să avem uh, acces la da, bazele de date și în același timp ne putem aștepta că vom avea mai multe cazuri cu țări terțe. Apoi, ultima, ultima întrebare pe Brexit. E o întrebare foarte importantă. Noi o uh, discutăm cu ceilalți colegi din uh, Regatul Unit am avut până în prezent dezbateri intense, am pus la punct diferite scenarii și acum așteptăm de rezultatul politic. Dar pot să vă asigur că în momentul de față avem la îndemână soluții practice pentru fiecare scenariu în parte și că noi colaborăm și vom continua să colaborăm chiar și după Brexit. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Hamram, pentru prezentarea dumneavoastră pentru eforturile de a ne ajuta și să nu scăpăm uh, din mână uh, timpul. Este esențial. Ultimile remași făcute în legătură cu EPO, articolul 86 piece of Eurojust, precisely. So those remarks are highly appreciated. We thank you so much. We shake your hand. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste uh, explicații și fără să mai întârziem prea mult, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că e vorba de o altă agenție. E vorba de domnul director Alexis Gosdale, director la uh, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. As I said, we have exceeded our time for good reason, but... Bun, am depășit timpul alocat, dar din motive întemeiate. Însă acum o să trebuiască să recuperăm un pic și să nu acumulăm prea multă întârziere. Așa că trecem la următoarea agenție din constelația diferitelor agenții care uh, țin de competențele Comisiei Libe. Și iată că acum e vorba de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Alături de noi este domnul director Alexis Guzdil. Uh, agenția se găsește la Lisabona. Vrem să vă urăm bun venit și o să ne faceți o introducere a modului în care funcționează agenția. Apoi veți prezenta raportul european privind drogurile 2019 și raportul general de activitate pe 2018. Aveți cuvântul timp de, haide să zicem, 15 minute, după care vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Cei care dintre dumneavoastră vor să facă câteva observații, v-aș ruga să interveniți foarte concis ca să putem recupera un pic din întârziere și să fim în măsură să îi salutăm pe toți cei care vor trebui să mai intervină în această după amiază. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European. E adevărată plăcere să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Pentru unii să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră, pentru alții să vă cunosc pentru prima dată în această ședință a Comisiei Libe. Așa cum a spus domnul președinte, am să încerc să vă prezint foarte pe scurt pentru că aș prefera mai degrabă să răspund la întrebările dumneavoastră despre activitățile noastre și despre mizele cu care ne confruntăm în materie de droguri și uh, toxicomanie. Aș vrea să vă amintesc că punctul de plecare, cum a început totul pentru noi, în munca pe care o facem uh, în agenție, datează de fapt uh, cam la începutul anilor 80. Atunci a avut loc o epidemie peste tot în Uniunea Europeană care ucidea un număr mare de persoane și această epidemie s-a acutizat cu apariția HIV și tocmai de aceea, la un moment dat, Uniunea Europeană, la inițiativa președintelui François Mitterrand, că, ca urmare a scrisorii sale adresată statelor membre, s-a hotărât să avem un studiu de fezabilitate și să vedem ce putem face în așa fel încât să intervenim la acest nivel peste tot în Uniunea Europeană. Și astfel am început activitatea. Regulamentul a fost adoptat în februarie 93 și au început să operăm uh, în Lisabona, Portugalia, în ianuarie 95. Deci anul viitor se vor împlini 25 de ani de monitorizare. Care este plus valoarea? E bine, noi vrem să contribuim la o Europa mai sănătoasă și mai sigură prin politici uh, care vizează drogurile cât mai informate cu putință. Avem doi piloni și nu e o surpriză aceștia oglindesc, de fapt și de drept, competențele Uniunii Europene. care se bazează pe două, trei articole din tratat, cooperare judiciară și sănătate publică. Deci e vorba de două domenii de activitate extinse cu obiective strategice și noi contribuim la munca Uniunii Europene cu publicații, cu publicarea uh, avertizărilor timpurii și cu emiterea unor uh, avertismente de uh, siguranță. În acest context, de asemenea, și aici am să folosesc un cuvânt care se pare că nu e prea original, uh, și anume cuvântul unic. Pentru că, într-adevăr, e vorba de un sistem unicat în Europa. E vorba de utilizarea substanțelor psicoactive și inițiativa aceasta, dorința de a avea un astfel de sistem, a apărut în 97. E vorba de o acțiune comună uh, care a existat un apel în acest sens, pentru că au apărut noi droguri sintetice la momentul respectiv în anumite state membre și acestea ucidau uh, mai ales tinerii. Și sistemul e unic, de ce? Pentru că noi, ca și Agenția Europeană, avem 28 de state membre plus Norvegia și Turcia care participă la acest mecanism și avem o rețea extinsă de observatorii de monitorizare a drogurilor, uh, deci 28 de state membre, plus Norvegia, plus Turcia, dar și țările din Balcanii de Vest, ca și țări candidate sau eventuale candidate la Uniunea Europeană și acum ne extindem cooperarea și înspre alte țări pentru a combate acest uh, fenomen. E ceva unic, pentru că aducem la oaltă, într-un cadru comun de date și de informare, atât partea de sănătate publică, situații de urgență, toxicologie, aplicarea legii, și e un sistem unic și în sensul că nu numai că va detecta foarte rapid, încă între etapa timpurie, orice problemă care apare, dar mai există și o a doua etapă care permite o evaluare de risc în profunzime și care se face foarte rapid, într-un timp foarte scurt, maxim șase luni. Și după aceste șase luni, statele membre deja pot să hotărască dacă există suficiente dovezi științifice pentru a introduce un control. Deci, uh, durează doar șase luni în loc de 2-3 ani, uh, poate chiar și mai mult. Și e motivul pentru care statele membre au hotărât să creeze un astfel de instrument. Iată de ce e unic. Și de asemenea, e unic și pentru că deciziile care sunt luate de către Consiliu în momentul în care dorește să introducă o listă, o substanță pe lista sub control, e ceva obligatoriu de implementat pentru statele membre. Deci un, un exemplu concret a felului în care, dacă punem la oaltă informațiile colectate de statele membre și dacă ne unim forțele polițienești ale serviciilor de sănătate și sociale, putem salva vieți în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Există produse și servicii în domeniul sănătății publice. Noi încercăm să promovăm cele mai bune practici care au fost identificate, cu cele mai bune standarde care au fost identificate la nivel european și veți vedea cu siguranță că recent am făcut și o publicație specifică referitoare la utilizarea în domeniul medical al uh, cannabisului avem astfel de politici, știu că e un subiect care e foarte arzător și vom reveni la el și dacă e să ne uităm la contribuția la munca ce se face în domeniul siguranței și securității, evident noi cooperăm îndeaproape cu agențiile de justiție și afaceri interne și cu aceste ministere și avem uh, un punct de vedere comun, avem o cooperare de asemenea în acest domeniu și cu Europel și cu Eurojust iar în ceea ce privește cooperarea cu Eurojust, uh, printre altele, evaluăm și diferitele amenințări și diferitele riscuri, dar uh, implementăm și planurile de acțiune, pentru că probabil știți, există priorități și aceste priorități, printre ele se numără și drogurile. Și monitorizăm și analizăm drogurile, spre exemplu, pe Darknet Poate știți că a existat o primă astfel de publicație în Uniunea Europeană care a făcut o analiză foarte detaliată referitor la partea istorică și evoluția uh, felul în care s-au vândut uh, droguri pe teritoriul Uniunii Europene. Și evident, noi contribuim la ciclul de politici pentru securitatea internă la nivel european. Uh, which means every... Ceea ce înseamnă că la fiecare trei ani și uh, în, pe 1 decembrie acum vom uh, Uh, publica primul raport uh, privind piața drogurilor împreună cu Europolul. Asta sunt, uh, pe scurt, unele dintre serviciile pe care le oferim. De asemenea, contribuim și la dimensiunea externă a securității Uniunii Europene. Susținem munca statelor membre și a Comisiei pentru droguri uh, Uh, și uh, dialogurile comisiei. De asemenea, susținem uh, Copolad, un program regional foarte inovator care a fost lansat de comisie cu țările latinoamericane și care acum acoperă și țările din Caraibe avem și un uh, recent uh, cu un proiect uh, cu finanțare din partea Comisiei. Aceasta este o privire panoramică a activităților MCDDA. Mi s-a cerut să vă spun foarte pe scurt care este situația drogurilor. De ce trebuie să ne facem griji în legătură cu drogurile? Dacă există o problemă a drogurilor astăzi în Europa, Uh, întrebarea nu este atât de evidentă pentru noi toți, pentru simplul motiv că s-a hotărât să existe uh, acest observator uh, european al toxicomaniei grație eforturilor comune ale Uniunii Europene, a statelor membre și a instituțiilor comunitare, nu mai vedem traficanți pe stradă. Aceasta este uh, rodul investiției uh, statelor membre a MCDDA-ului pentru identificarea și implementarea a evaluărilor științifice pe baza uh, dovezilor. Care este situația drogurilor astăzi? Dacă privesc uh, evoluțiile din uh, uh ultimii ani și uh, după o întâlnire la uh, sediul uh, poliției din Belgia, uh, am constatat o creștere în disponibilitatea tuturor substanțelor. Uh, nu numai în ceea ce privește cocaina și o să auziți mai mult în decembrie, dar și opioidele și heroina ieri a fost un articol în The Guardian confirmat de uh, poliția germană astăzi 1,2 tone de heroină care au fost confiscate de poliția britanică, belgiană, uh, dar uh, asistăm la mai mult cannabis care intră în Europa și nu uitați care este diferența uh, între astăzi și anii uh, și 30 de ani în urmă. Uniunea Europeană produce uh, droguri sintetice, uh, ecstasy, dar Uh, observăm și producția de metamfetamine. În țările din Asia de Sud-Est, metamfetaminele pun o mare problemă, de fel și în Australia, Noua Zeelandă. Dar dacă ne putem dori un lucru, este să nu ne confruntăm cu aceeași uh, epidemie, pentru că este un mare pericol pentru viața uh, cetățenilor a doua tendință, motoul Jocurilor Olimpice, o creștere în puritatea și potența majorității substanțelor uh, pentru un uh, preț egal cu cel din ultimii 10 ani. În 2000 a fost o primă sau a doua alertă uh, a MPS-ului pentru că era vorba de o pilulă Uh, care conținea 65 la miligrame, 65% de amfetamină. Acum, uh, conținutul mediu este de 180 de miligrame și merge până la 240 și uh, în iulie în Viena m-am întâlnit cu o persoane care verificau aceste pastile și a fost găsită o uh, pastilă cu un conținut de peste 350 de miligrame. Nu mai vedem însă impactul uh, foarte mare în ceea ce privește uh, consumul și intoxicarea. Unele dintre substanțe nu existau, cum ar fi extaziul anul trecut, am detectat 55 de noi substanțe, una pe săptămână, venim de la două pe săptămână, fentanilul, de pildă, care este un pericol. Anul trecut, din 720 uh, de substanțe pe care le-am monitorizat, 350 uh, dintre ele au apărut aici și colo pe piața europeană numai anul trecut și au fost două substanțe care au fost uh, puse sub control uh, și pentru care s-au lansat proceduri de uh, evaluare a riscului. Avem probleme cu decesele din cauza supradozelor și ca să aveți un termen de comparație cât de important este acest lucru a crescut în uh, ultimii cinci ani în Europa, dar în Europa avem între 950 și uh, 10.000 de morți din uh, supradoză. În uh, Statele Unite cifra a fost uh, mult mai mare și uh, decesele au fost uh, cauzate de fentamide. Acest lucru este datorat faptului că din, cauzele intoxicării nu sunt aceleași, totuși asistăm la apariția a uh, tot mai multe substanțe fentanide pe piața europeană și am fost informat că în acest an avem deja 40 de noi substanțe care au fost identificate și ceea ce este nou este că unele aparțin unei noi familii de substanțe pe care nu am detectat-o înainte. Deci sunt multe provocări. Trebuie să menținem investiția, dar să și adaptăm răspunsurile, reacțiile la noile nevoi. Celelalte provocări nu o să le menționez pe toate pentru că nu am timp. Una dintre aceste provocări o reprezintă schimbarea în uh, politica de reglementare a cannabisului în afara uh, Statelor uh, Unite, uh, statelor uh, membre, utilizarea medicală a canabin, canabinoidelor și faptul că lucrurile se schimbă în foarte multe părți în Statele Unite, acest lucru are un impact major și trebuie să vă oferim uh, informațiile și dovezile pentru a vă ajuta să luați deciziile. Am fost invitat să spun câteva cuvinte despre performanța noastră. Mă, sunt mândru să spun că ne-am uh, respectat angajamentele. Acesta a fost angajamentul meu, cel puțin, de când am devenit director al agenției, să oferim uh, mai bune servicii mai multe servicii pentru o valoare mai bună. 99,98% este uh, rata de realizare a angajamentelor, 98,02% din uh, uh, execuția uh, plăților uh, și uh, angajamentul meu uh, a fost să spun o să facem Uh, maximum pentru a utiliza cât mai bine fondurile care ne sunt încredințate și pentru a spori efic uh, eficiența. Dar există și limite. De asemenea, evaluarea externă anul trecut și ați primit comunicarea din partea Comisiei care a evidențiat uh, faptul că activitatea noastră este foarte bună, Uh, evaluarea s-a referit la ultimii șase ani, care este uh, o parte mandatul uh, predecesorul meu și o parte mandatul meu. Asta arată că impactul și performanța arată că este cea mai bună evaluare externă pe care am avut-o. Însă, problema este că imaginele nu sunt întotdeauna numai în alb sau în negru perspectivele bugetare uh, sunt problematice. Uh, multe agenții spun acest lucru. Avem titlul 1, uh, cheltuieli cu personalul, 70% din buget. Motivul, în urma recomandărilor făcute la precedenta uh, evaluare externă, am investit în capacitate. Și acesta este rezultatul asta costă. Numai anul acesta a trebuit să uh, reducem 1,3 uh, uh, milioane din economii. Toți colegii mei v-au spus acest lucru, îmi pare rău că nu sunt singurul care o spun, dar dacă continuăm să construim pe primul scenariu pe care l-am prezentat, acest lucru nu va asigura sustenabilitatea în cazul MCDDA-ului ca și la alte agenții. Însă colaborăm cu Parlamentul. Această comisie ne-a dat întotdeauna sprijinul de care avem nevoie și nu mă îndoiesc că această nouă comisie uh, va proceda la fel cu noi. Vă mulțumesc, uh, domnule director uh, Godzdel de la MCDDA, pentru prezentarea dumneavoastră, impresionantă pentru că arată legătura dintre chestiuni care aparent sunt extrem de sofisticate, dar care au și relevanță politică. Am uh, participat de multe ori la discuțiile cu privire la angajamentele noastre lupta împotriva metanfetaminelor și uh, drogurilor uh, sofisticate a căror, uh, al căror consum crește și legătura cu politica pe, în, domeniu, în materie penală. Sigur, avem constrângeri de uh, timp. Dăm cuvântul celor care doresc să intervină. Văd că există coordonatori prezenți. Trei uh, dintre ei au ridicat mâna. Doamna Santos, doamna Keller, o a treia mână s-a ridicat domnul Pocacini. I-am notat. Deci, vreți să interveniți, doamna Santos? Bun, aveți cuvântul și vom ține cont de toate uh, cartonașele care s-au uh, ridicat, dar vă rog să fiți cu ochii pe ceas. O întrebare pe minut. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte directă. Și o să vorbesc portugheza. Sunt convins că veți înțelege absolut totul. Bravo pentru activitatea excelentă pe care o desfășurați. E o diferență mare atunci când vorbim despre sănătate, sănătatea publică. De la crearea agenției am constatat o diferență și o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește uh, sănătatea cetățenilor. Acest lucru trebuie uh, salutat și susținut. Acum, în ceea ce privește darknet-ul, este vast și opac, este foarte greu să înțelegi și să intri în această lume, să înțelegi cum funcționează piața pe Darknet. Această bătălie uh, trebuie uh, purtată în Darknet. Mulțumesc, uh, domnule director. Două întrebări foarte precise. Prima, serviciile de poliție fac operațiuni și recuperează uh, droguri, cantități mai mari sau mai mici. Însă există cantități mici, volume mici, cu care nu știu ce să facă, cum uh, scapă de ele. Și o întrebare din curiozitate. Uh, nu cumva asta se reîntorc în mediu? Uh, și amfetaminele se regăsesc în, sta în uh, stațiile de purificare. Există un uh, proces să scape repede de ele pentru ca să nu fie furate și reutilizarea lor fără a fi tratate cu efect asupra mediului. A doua întrebare. Faceți campanii de uh, prevenire eu sunt foarte sensibilă în analizele care arată că adolescenții care se droghează par să dezvolte în mod semnificativ uh, boli uh, psihiatrice. Uh, dacă acest lucru este avut în vedere în strategiile pe care le elaborați, liberalizarea cannabisului. Domnul Avranikis. Da, am pronunțat bine? Arvanitis. Nu știu uh, dacă... De... De 30 de ani... Uh... Mă ocup uh, la o organizație Elena de droguri, adicția de droguri și abuzul uh, de droguri. Și doresc să fac o observație mai degrabă decât să pun o întrebare, pentru că nu este vorba despre a ne confrunta cu piața atunci când vine vorba despre consumul și adicția față de droguri, respectiv moartea celor care uh, sunt dependenți de droguri, ci este vorba despre combaterea cauzelor care duc la uh, dependența de droguri. Și colegii noștri din uh, partea democratice uh, cu siguranță uh, susțin activitatea dumneavoastră în acest domeniu. Consiliul dorește să reducă însă bugetul și stânga este împotrivă. Nouă ni se pare a fi pur și simplu o crimă și anume să felicităm agenția pentru activitatea sa, dar pe de altă parte să îi reducem uh, mijloacele financiare și să nu îi susținem activitatea în mod corespunzător. Uh, în felul acesta îi lăsăm de izbeliște pe cetățeni, pe tineri, pe cei care uh, devin dependenți. În fine, GUE și Colegii mei au mai spus asta. Noi uh, am propus ca bugetul dumneavoastră să fie uh, suplimentat și vreau să apelez încă o dată la colegii de aici, la părinții din această sală. Eu am uh, cunoscut suferința celor care sunt uh, dependenți de droguri și cred că ar trebui să vorbim aceeași limbă. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate în acest sens. Thank you. Mulțumesc, domnul Pocacini. Mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea noastră. Întrebarea mea este următoarea. regulile privind utilizarea cannabisului în scopuri medicale sunt uh, foarte diferite în Uniunea Europeană în funcție de țara unde te afli. Având în vedere acest lucru, uh, ce credeți despre angajamentul uh, președinției finlandeze de a crea o poziție europeană comună pentru a negocia recomandările OMS în privința, în, această, în privința acestei substanțe. Domnul Garant? Mulțumesc, domnule președinte. Știm că există o legătură directă între creșterea delinvenței și creșterea consumului de droguri. Drogul este cauza Uh, unui trafic și acte de delicvență care uh, presupun și o serie de alte infracțiuni. Ați uh, făcut un tablou foarte sombru pentru că este o creștere sensibilă a drogurilor în Uniunea Europeană cu noi produse. pe baza observațiilor pe care le-ați făcut și legăturilor cu alte agenții, asta generează și o creștere a delicvenței în țările Uniunii Europene și dacă puteți să faceți diferența între politicile uh, la nivelul Uniunii uh, în materie represivă, în ceea ce privește uh, drogurile și rezultatele la care ne putem aștepta uh, pentru aceste uh, infracțiuni. Doamna Brickmont, mulțumesc pentru prezentarea noastră. Aș fi vrut să știu dacă agenția face și o comparație a legislațiilor naționale și a celor care sunt cele mai eficiente în ceea ce privește incriminarea consumatorilor de droguri uh, și urmărirea uh, sănătății și dacă formulează recomandări statelor membre care ar putea fi discutate și la nivelul Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată că am depășit din nou limita de timp. Acum este rândul dumneavoastră, domnule Gosdel, să răspundeți la toate întrebările care au fost adresate de deputați. Domnule Gosdel, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări. Vă mulțumesc uh, că ne-ați adresat aceste întrebări. Vă răspundem mai întâi la uh, întrebarea referitoare la uh, Darknet. Mi se pare foarte important să atragem atenția asupra faptului că uh, acest Darknet uh, este observat de către noi. Împreună cu Europol există um, am, împreună cu Europol am înființat un centru special pentru a supraveghea această rețea și Există o colaborare între Europol și mm, punctul nostru de observare. Noi facem o analiză strategică a datelor uh, corespunzătoare și încercăm să identificăm în ce măsură se uh, acționează aici. Deci, care este amploarea? Pentru că uh, volumul este în continuare redus în comparație cu traficul de droguri per total în Europa, dar de-a lungul timpului s-a dublat, ceea ce înseamnă că relevanța relativă a acestei dimensiuni este de fapt în creștere. Darknet este așadar utilizată numai uh, într-o măsură limitată până una alta, iar verificarea Darknet nu cade în domeniul nostru de competență, ci al Europol și al statelor membre. Însă, noi urmărim evoluțiile pe internet și uh, Darknet și în uh, următorul raport anual ne vom referi și la acestea. Și de asemenea, doresc uh, să-i rog pe cei care lucrează la Lisabona să ne uh, viziteze în curând. Um, Aș dori să răspund la întrebările doamnei Keller. Bun, sunt anumite reguli pe care nu le cunosc pentru că nu sunt ofițer de poliție și nu intervin în această etapă a muncii, dar în toate statele membre există reguli și instrucțiuni. Acum, bun, aplicarea lor depinde. Dar uh, în fiecare țară, oricum, mai întâi e nevoie de reguli și că acestea trebuie să fie respectate și puse în aplicare. Aceasta e provocarea. Ceea ce facem noi, și o să aveți ocazia să informați și pe colegii dumneavoastră, este că împreună cu Europol am fost responsabili pentru instituțiile europene în așa fel încât să punem la punct niște indicatori statistici și unul dintre acești indicatori reprezintă cantitățile care au fost confiscate, precum și puritatea lor. Și acum câțiva ani de zile am reușit să definim o nouă nomenclatură și noi categorii care sunt acum utilizate pentru aceste confiscări. Dar, după părerea mea, chiar și la nivel național, și asta au spus și colegii belgeni astăzi, există noi proiecte tocmai pentru a îmbunătăți felul în care se culeg informațiile referitoare la confiscări, deci identificarea lor și felul în care po- se pot centraliza aceste date pentru a fi partajate. Acum, bun, e adevărat că există diferite tradiții, diferite feluri de a face acest lucru și există și riscul de a avea o birocrație sporită dar oricum munca ea se face. Apoi, în ceea ce privește mediul înconjurător, uh, să știți că asta o să, fie, o să apară și în raportul ce va fi publicat în decembrie, pentru că într-adevăr există o problemă uh, problema pe care ați subliniat-o dumneavoastră și anume ce facem cu substanțele odată ce acestea au fost confiscate. Dar există o problemă de mediu imensă Um, care uh, are un impact în momentul în care aceste substanțe sunt produse, un impact asupra mediului. Apoi, campaniile de prevenire. Observatorul, în momentul de față, nu lansează campanii pentru că nu are mandat pentru asta. Poate lucrurile se vor schimba dacă Parlamentul mai ales ar hotărâ că e ceva ce ar putea să ne fie nouă încredințată. Asta nu facem. Dar Uniunea Europeană, până acum cam 10 ani, organiza Săptămâna Europeană a Prevenției Acum nu știu de ce, din ce cauză uh, această săptămână a prevenției europene a dispărut. Dar asta nu înseamnă că nu mai poate reveni, o mai putem uh, readuce la ordinea zilei. Ceea ce noi facem este că facem un inventar, un repertoar al diferitelor nevoi, cooperând cu diferiți experți naționali pentru a vedea exact care sunt cele mai bune practici în domeniul reducerii cererii și aici cuprindem analiza riscului, reducerea riscului, prevenire, analiza și prioritatea noastră este tocmai să susținem în modul cel mai proactiv cu putință punerea în aplicare a acestor bune practici și acestor cunoștințe în programele de prevenire utilizate în statele membre. Și pot să vă spun că încă mai e loc și de mai bine. Sunt multe programe de prevenire pentru care oamenii sunt de bună credință, își imaginează că fac uh, o astfel de campanie, dar de fapt utilizează niște metode depășite, dar și uneori chiar poate pot avea efecte contrare celor scontate. Dar continuăm să lucrăm. Și, de altfel, e și obiectivul ghidului european referitor la intervențiile sociosanitare și la, la anul viitor vom publica o nouă, un nou val de informații, o actualizare a întregului dispozitiv. Și în octombrie, la Lisabona, avem o întâlnire pe care o organizăm împreună cu autoritățile portugheze, care se numește uh, uh, Dependențele și care acoperă toate domeniile care țin de diferitele tipuri de dependențe. Și acest lucru se va întâmpla în cea de-a treia săptămână a lunii octombrie. Am să vă trimit precizări prin secretariatul Comisiei Libe. Mulțumesc uh, pentru întrebările adresate de colegul din uh, Grecia. Cred că în două săptămâni ne vom întâlni la o conferință la Salonic și vom putea discuta despre aceste lucruri. Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea pe care ne a oferit în acest domeniu. Apoi, uh, S-a eh, vorbit despre cannabis. Eh, aș putea încerca să răspund în italiană, dar ar fi ceva mai dificil, așadar voi eh, rămâne totuși la engleză. Cred că întrebarea dumneavoastră este una foarte importantă, pentru că, în primul rând, noi la MCDDA nu vorbim despre cannabisul medicinal, terapeutic, pentru că dacă vorbim despre medicină și farmacologie, nu vorbim despre um, palmierul uh, terapeutic sau despre alte plante terapeutice, pentru că există în cannabis și alte substanțe și uh, de aceea noi preferăm să vorbim despre utilizarea terapeutică a extractului de cannabis. Am făcut o primă publicație în decembrie și m-ați întrebat ce părere avem despre propunerea uh, președinției uh, finlandeze de a găsi o poziție comună în această privință. Ei bine, nu cred că este numai numai un obiectiv excelent. Este continuarea eforturilor comune ale statelor membre de a vorbi pe o singură voce la nivel european. Iar provocările pentru țările europene și pentru altele câteva, și noi în calitate de instituții ale Uniunii Europene ne confruntăm cu aceleași provocări, și anume a fost o propunere înaintată de uh, OMC și uh, de Organizația Mondială a Sănătății și știți foarte bine că această organizație este una foarte serioasă, iar uh, dacă se vorbește despre cannabis și uh, utilizarea terapeutică a acesteia, atunci ei nu fac asta doar pentru că este la modă sau pentru că este vorba despre un grup de activiști care dorește să o facă. Dar au existat câteva inconsecvențe din punct de vedere științific și tehnic în propunerea respectivă, motiv pentru care pentru a ne asigura că Uniunea Europeană poate să continue pe acest, pe acest drum, pentru că joacă un rol foarte important. Noi uh, ne oferim sprijinul prin intermediul comisiei, al președinției și prin DigiHome și de asemenea prin SAE și acesta este motivul pentru care înțeleg că am promis să venim cu un document de lucru pentru a sprijini această reflecție a statelor membre până la finalul anului iar angajamentul nostru este de a sprijini uh, Comisia și statele membre pentru a înțelege ce conține și ce înseamnă propunerea din partea OMS. Pentru că pentru statele membre și pentru uh, sistemul 1 este important uh, doar că s-a respins propunerea respectivă, dar să știți că este nevoie de niște clarificări, de niște modificări. Vă dau un simplu exemplu. Câteodată uh, în aceste documente se spune că nu există supradoză de CBD posibilă, deci de cannabidiol. Uh, în primul rând, dacă este un principiu activ, un ingredient activ și în anumite cazuri are efect terapeutic sau farmacologic, prin definiție, din punct de vedere chimic, fiziologic, poate exista o supradoză. Poate că înțelesul a fost altul, însă acesta este un punct pentru care s-a respins, pentru că nu s-ar putea adopta în această formă, din cauza unui astfel de punct. De aceea se lucrează în continuare pe marginea acestui document și noi venim cu contribuția noastră. Este un lucru pozitiv și sper că rezultatul va fi unul bun pentru întreaga Uniune Europeană și că vom reuși să ajungem la un rezultat care să fie acceptabil pentru toată lumea și uh, toate statele membre ONU să uh, poată adopta propunerea. Și apoi întrebarea doamnei Bricmo și a domnului Garo, legătura între delicvență sau legătura între disponibilitatea drogurilor pe piață și delicvență. Dacă există politici care ar putea să fie mai eficiente. Mai întâi, din păcate, o legătură clară între un tip de politici și un tip de rezultat, așa ceva nu există. Dar și asta face că Uniunea Europeană este unică comparativ cu alte regiuni, este că în Uniunea Europeană majoritatea strategiilor naționale uh, sunt uh, evaluate și strategia Uniunii Europene este evaluată și noi contribuim la această evaluare și asta face și dumneavoastră prin diferitele date care sunt sistematizate, standardizate, noi uh, prezentăm statelor membre această bază de lucru, dar ceea ce e unic în lume este că uneori pot fi evaluatori externi care vin și evaluează strategia europeană. Și cu acestea fiind spuse, trec la întrebarea doamnei Bricmont. Da, noi lucrăm și analizăm deseori felul în care evaluează legislațiile și haideți să nu facem, să nu comparăm, pentru că sistemele pot fi asemănătoare, dar nu comparabile. Însă, ceea ce facem și periodic o facem, informăm fiecare stat membru care trimite o delegație pentru a studia legislația în vigoare în anumite state membre, informăm care sunt criteriile, care sunt consecințele și, oricum, pe această bază, Spre exemplu, am fost în măsură să oferim un set întreg de informații și analize care a permis statelor membre să hotărască să adopte o legislație națională, spre exemplu, în ceea ce privește noile substanțe psihoactive. Și ultimul aspect pe care l-ați menționat, și anume decriminalizarea. Nu vreau să vă fac o întreagă prezentare acum pentru că ar dura prea mult și vecinul meu aici, domnul președinte, nu m-ar lăsa. Dar decriminalizarea nu înseamnă neapărat legalizare. Singura, prima țară care a, a lansat această abordare acum 20 de ani e Portugalia E o abordare care a dat rezultate și în continuare continuă să dea roade. Uh, durează de 20 de ani de zile această politică, însă singurul lucru pe care vreau să-l adaug înainte de a încheia este că ceea ce caracterizează politica și originalitatea și rezultatele politicilor portugheze nu e doar decriminalizarea ca atare. Există decriminalizare pentru că utilizarea drogurilor a fost definită și identificată drept o problemă de sănătate publică mai ales în ceea ce privește consecințele pentru populație. Însă, consecințele au fost de așa natură încât, în loc să trimită oamenii în închisoare pentru o simplă utilizare a drogului, era mult mai bine să poată fi orientați înspre programe de reducere a riscului sau uh, uh, programe medicale. Da, există decriminalizare, dar în același timp s-au făcut investiții imense în reprimarea producției, a traficului și uh, investiții și mai mari în ceea ce privește răspunsurile și soluțiile oferite. Mulțumesc, domnule președinte! Mr. Gosdell, we're... Mulțumesc, domnule Gosdell. Suntem impresionați de explicațiile dumneavoastră amănunțite care ne arată modul în care uh, reușiți să gestionați uh, totul în uh, agenția dumneavoastră. Și vă mulțumim și pentru Vă mulțumim pentru prezentarea noastră. Sunteți grec, sunteți și portughez. Uh, nu este o surpriză acest lucru pentru că sediul agenției este la Lisabona. Și uh, da, am revenit la cadrul nostru de timp. Vă strângem mâna, vă urăm toate cele bune și îl salutăm pe următorul nostru oaspete și anume pe directorul CEPOL, care este alături de noi. Si. Okay, again, herzliche Willkommen, Herr Schröder. Now we're having the director of CIPOL, which is the agency for training police and law enforcement. Directorul CIPOL este acum alături de noi și cred că, fără să ne mai lungim, ar trebui să îi dăm pur și simplu cuvântul și cei care doresc să adreseze întrebări uh, cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, vă rog să vă rezumați la minim și asta încă de la bun început. Și ne cerem scuze, domnule Schröder, pentru faptul că nu am respectat uh, orarul și vă mulțumim că ați așteptat cu răbdare și că acum ne veți uh, face această prezentare a activității dumneavoastră. Aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului. Este o mare onoare pentru mine să fiu aici, în fața dumneavoastră. Sunt uh, conștient că timpul ne presează, știu că este o zi de lucru îndelungată pe care o aveți în spate. Voi încerca să fiu cât mai succint, dar uh, în anumite puncte aș dori să intru puțin în amănunt și aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a accentua importanța uh, Uh, perspectivei uh, educaționale la nivel european. Foarte pe scurt, pentru cei care nu cunosc CEPOL, noi suntem acea agenție a Uniunii Europene de uh, formare și aplicare în educație. Nu ne ocupăm numai de trainingul uh, poliției, ci și al procurorilor, al uh, ofițerilor vamali, ai poliției de frontieră. Deci toți care au nevoie. Sediul nostru este în Ungaria, lucrăm de aproape cu toate statele membre, deci uh, CEPOL uh, are unități naționale dedicate în 26 de state membre și um, avem activități operaționale uh, în toate statele membre care participă la formările noastre. Pe scurt, care este mandatul nostru și ce ar trebui să facem? Ar trebui să sprijinim, implementăm și dezvoltăm uh, programe rezidențiale și activități de training, de asemenea să promovăm recunoașterea uh, reciprocă a uh, formărilor în domeniul învățării, să configurăm și să dezvoltăm curicula de formare și de asemenea să dezvoltăm și să implementăm programe de formare multianuale uh, în funcție de evaluarea nevoilor de formare strategice care sunt identificate. Uniunea Europeană trebuie să vină așadar cu activități complementare la ceea ce fac deja statele membre. Ce am realizat în 2018? Pe scurt, în 2018 am format peste 29.000 de ofițeri din uh, Europa și țări terțe, nu numai numărul este important, ci și nivelul de satisfacție, pentru că 94% este rata de satisfacție a participanților la uh, seminarele oferite de noi. Sprijinim toate prioritățile cheie ale Uniunii Europene la CEPOL, ceea ce înseamnă că punem accentul pe uh, uh infracțiunile organizate grave, uh, combaterea terorismului, migrația nereglementată și infracționalitatea cibernetică. Iată care este participarea CEPOL în diversele activități în ultimii 10 ani. Puteți să, vedeați că, puteți să vedeți că am început în 2009 cu puțin peste 2000 de participanți la activitățile noastre, iar anul trecut am ajuns la peste 29.000. Ne așteptam ca anul, anul acesta să uh, fi format peste 35.000 de participanți din statele membre. Un alt lucru important, acest lucru a fost făcut uh, cu uh, resursele umane pe care le avem la dispoziție și cu resursele financiare uh, disponibile, pentru că bugetul nu a fost schimbat în ultimii 10 ani într-un mod prea semnificativ. După cum observați, uh, cererea din partea statelor membre de formare a crescut foarte mult în ultimii ani și nu cred că vom putea să uh, venim în întâmpinarea tuturor cerilor, cererilor în prezent, pentru că sunt foarte multe cereri de participare nu știm cum putem să facem uh, în următorii ani, astfel încât să uh, satisfacem toate solicitările. Portofoliul nostru de formare avem uh, 103 activități rezidențiale care au fost desfășurate în 2018. Între 3 zile și 3 săptămâni vin uh, participanți din toate statele membre, din uh, mai multe categorii profesionale. De asemenea, și uh, formatorii noștri vin din diverse state membre pentru că încercăm să obținem cea mai bună combinație posibilă. Avem de asemenea cursuri online și webinare. Webinarele sunt un instrument uh, online foarte interesant, modern. Pot participa până la 1000 de de participanți care să lucreze într-o sesiune pe un subiect. De asemenea, există schimburi este o ocazie bună pentru ofițeri să meargă dintr-o țară în alta și să vadă la fața locului care sunt condițiile de trai și de lucru dintr-o altă țară. Din punctul meu de vedere, acesta este un instrument excelent pentru a îmbunătăți cooperarea. Pentru că dacă cooperezi cu un alt partener dintr-o altă țară, ar trebui să înțelegi cu adevărat care sunt condițiile sale de lucru și de trai și uh, care sunt serviciile care, pe care le are la dispoziție. Pe lângă activitățile menționate, de asemenea, în 2018 am fost implicați în proiecte de uh, construcție de capacități, capacity building, în țări terțe. De asemenea, uh, am uh, participat la un proiect de combatere a terorismului uh, în Turcia, de asemenea țări precum Iordania, Liban, Maroc, Um, sunt parteneri uh, în proiectele noastre. Continuăm uh, dialogul pentru combaterea terorismului cu aceste țări și, de asemenea, uh, participăm cu colaborăm cu partenerii noștri de la Europol și Eurojust și încercăm să ne coordonăm activitățile, pentru că acesta este un instrument um, prin care putem să ajutăm la combaterea terorismului. Un alt proiect pe care îl desfășurăm uh, în numele Uniunii Europene este uh, parteneriatul cu țările din Balcani. Există tot felul de uh, activități pe care le desfășurăm împreună. Le sprijinim acum pentru a-și desfășura investigațiile financiare și um, ceea ce încercăm să facem în acest proiect este că cele șase țări din Balcanii Vest care nu sunt uh, membre Uniune, ale Uniunii Europene să coopereze cu țările Uniunii Europene atunci când uh, au nevoie de um, asistență în uh, investigațiile financiare și îi învățăm să se coordoneze mai bine. Ceea ce am menționat și mai devreme, ce am făcut în uh, ultimii ani pentru prima dată, este așa uh, numita evaluare a nevoilor de training, o evaluare strategică. Este foarte important să identificăm care sunt nevoile strategice. Ceea ce nu am făcut până acum și facem acum este să identificăm care sunt uh, aspectele pe care ar trebui să ne concentrăm cu adevărat. Dacă ar trebui să punem accentul pe finanțare și să vedem ce s-a făcut de asemenea la nivelul statelor membre. Rezultatele sunt disponibile pentru toată lumea și în felul acesta am putut identifica care sunt subiectele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm în anii viitori. Se poate observa care este rezumatul uh, interviurilor pe care le-am desfășurat cu peste 500 de experți din statele membre. I-am întrebat care ce ar trebui să facă instituțiile europene pentru a vă ajuta cu adevărat? Pentru că există lacune de capacitate și administrative atunci când vine vorba despre cele mai mari provocări. Vorbim despre investigații financiare, anchete uh, cibernetice. Acestea sunt subiecte asupra cărora ne vom concentra cu activitățile noastre pe viitor. Aș vrea de asemenea să vă subliniez că tot ceea ce facem la nivel operațional încercăm să facem în cooperare cu agențiile noastre partener. Și uh, la început am menționat doar câteva dintre ele. Alexis a plecat, dar uh, trebuie să vă spun că cooperăm și cu agenții din uh, țara sa, de asemenea cu Europol. Cam 70% dintre activitățile noastre beneficiază de sprijin direct din partea Europol. Lucrăm îndeaproape în ceea ce privește instrumentele IT cu aceștia. Și Eurojust este un partener important al nostru. În felul acesta colaborăm cu uh, partea judiciară și vreau să menționez și Frontex, pentru că și cu aceștia avem o uh, colaborare excelentă pe marginea multor subiecte. De asemenea, important pentru dumneavoastră este să cunoașteți câteva elemente cheie uh, prin care încercăm să ne asigurăm calitatea avem uh, o certificare ISO 9001 în ceea ce privește uh, managementul calității și uh, noi vrem să arătăm modul în care uh, ne gestionăm calitatea și proiectele. De asemenea, o certificare ISO 29993 pentru activități specifice, care arată că ceea ce facem și modul în care am făcut-o în formările noastre este la standardele dorite. Uh, ceea ce a spus și colegul meu de la Agenția pentru Droguri, în 2018 executarea bugetară a fost de 95% și uh, executarea în ceea ce privește creditele de angajament în 2018 a fost de asemenea aproape de 98%. Din punctul meu de vedere, acesta este un rezultat bun și este o chestiune de disciplină atunci când vine vorba despre aspecte bugetare. Pot să vă spun că nu este cea mai mare agenție, dar acum am 32 uh, de posturi statutare și uh, sunt mândru să vă spun că avem o echipă excelentă la sediul principal și fără angajamentul membrilor noștri nu am reușit să obținem rezultate atât de bune. Când uh, privim înainte pentru a vedea în viitor care sunt următoarele provocări și ce trebuie să mai uh, facem, am ales uh, două subiecte esențiale și uh, voi intra în amănunte un pic. În ceea ce privește um, programul de lucru pe 2019, care sunt resursele disponibile pe care le are agenția, pentru 2019 am solicitat 12 milioane de euro sub formă de buget. În felul acesta puteți să vedeți care sunt termenii financiari. Da, nu este una dintre cele mai mari agenții. Am solicitat 40 de agenți temporari, deci posturi statutare. Uh, 9,3 milioane de euro pentru acestea și uh, vorbim despre un buget cu care operează agenția de aproape 10, 10 ani. De asemenea, lucrăm cu 32 de agenți uh, temporari, 18 uh, agenți contractuari și 5 uh, agenți. De asemenea, am solicitat finanțare pentru cele 5 proiecte pe care le-am menționat înainte. Aici proiectele durează cam 3 ani și uh, finanțele sunt alocate în mod corespunzător. Dacă este să ne uităm la um, domeniile pe care dorim să le acoperim anul acesta și în următorii ani și să vedem care sunt cele mai importante provocări, combaterea terorismului și ceea ce se face în jurul acestuia reprezintă una dintre cele mai importante teme pentru noi. Acesta este un subiect cu adevărat fierbinte pentru multe state membre uh, în armonie cu uh, informațiile pe care le primim de la Europol, uh, terorismul uh, orientat islamic și alte tipuri de terorism uh, trebuie să fie acoperit de către noi prin acțiunile noastre. De asemenea, vorbim și despre așa numitul terorism uh, homegrown, adică cei care cresc într-o anumită țară, sunt radicalizați acolo și se mut și um, au uh, această înclinație spre terorism, o dezvoltă. Am uh, menționat mai devreme și uh, faptul că rolul nostru este important. Încercăm să uh, aducem la oaltă comunitățile, să învețe unele de la altele, pentru că multe state membre se luptă pentru a își da seama ce să facă cu cei care s-au reîntors în țările lor. Și de multe ori se gândesc că, da, sunt niște persoane pe care ar trebui să le suspecteze, dar nu au suficiente dovezi pentru a îi incrimina. Trebuie să analizăm felul în care putem, putem preîntâmpina radicalizarea. Trebuie să vedem uh, media sociale, cum putem să ne apropiem de aceste rețele, în așa fel încât să putem să le punem capăt, dar în, pentru asta trebuie să știm ce se întâmplă. Apoi, legăturile care există între terorism și uh, criminalitate. Aș vrea să mă alătur uh, celor spuse de colegul de la Eurojust, care sunt uh, provocările majore. Criminalitatea cibernetică, având în vedere digitalizarea. Din punctul meu de vedere, aceasta reprezintă un subiect asupra care va trebui să ne concentrăm pe viitor. Și avem câteva cifre la dispoziție. Comisia Europeană pleacă de la ideea că de încă deja de pe acum 50% din uh, infracțiuni sunt uh, de fapt cibernetice și uh, Forumul Economic Mondial e de părere că până în 2020 3 trilioane de dolari americani uh, vor fi pierduți din cauza criminalității cibernetice și sunt convins că uh, cu siguranță când azi dimineața, când doamna de bol din partea europeană a luat cuvântul, v-a spus că reprezintă o uh, provocare foarte mare. Trebuie să combatem criminalitatea cibernetică și asta este o competență a forțelor uh, de punere în aplicare a legii. Și pentru asta trebuie să ținem seama de dezvoltările tehnologice, să facem față. Și acum întrebarea este, suntem pregătiți pentru așa ceva? Uh, iată câteva subiecte interesante. Rețelele 5G, care de asemenea vor reprezenta o provocare de viitor și vor avea un rol deosebit de important. Apoi internetul obiectelor. Volumul datelor ce va trebui să fie analizat de către forțele de aplicare a legii va crește. Nu știm cum vom reuși să analizăm tot, toate aceste, tot acest trafic de date și ce vom face cu el. Apoi, observăm că aceste lucruri cresc, uh, dar uh, dacă vom avea măsuri uh, potrivite, vom reuși să facem față. Apoi, mașinile fără șoferi. Acestea, de asemenea, vor reprezenta o provocare. Întrebarea este, suntem pregătiți pentru așa ceva? Avem cunoștințele necesare? Înțelegem ce putem să facem cu astfel de calculatoare la bordul mașinilor? Apoi, inteligența artificială, de asemenea. Mie mi se pare că aici autoritățile de punere aplicare a legii vor trebui să utilizeze la un moment dat eh, inteligența artificială, dar trebuie să fim competenți și pregătiți. Ofițerii trebuie să înțeleagă exact ce înseamnă această inteligență artificială. Pentru că nu ne putem mulțumi doar să cumpărăm așa ce ne vând anumite companii și să nu fim în măsură să evaluăm exact ceea ce e mai potrivit și mai bine pentru autorități. Deci, iată un subiect de viitor. Apoi, monezile, uh, criptomonezile. De asemenea, reprezintă un volum mare de uh, activități și trebuie competență pentru asta, pentru a urmări aceste uh, tranzacții. Și, evident, pentru asta e nevoie de un profil diferit și de calificări suplimentare. Apoi, fake news, veștile false. Uh, Uh, manipularea opiniei publice. Pot să vă spun că e o mare provocare și va fi în continuare o mare provocare și pe viitor. Nu știu dacă comunitatea noastră este deja pregătită pentru așa ceva și, de asemenea, noile sisteme IT și interoperabilitatea, pachetul de interoperabilitate care va sosi cât de curând, va fi o veste bună. Dar partea tehnică trebuie să fie analizată de personalul care se ocupă de așa ceva, pentru că nu știu dacă toți ofițerii de poliție vor înțelege exact ce li se înmânează și ce pot și ce ar trebui să facă cu aceste instrumente. Deci, e clar că e nevoie de formare potrivită pentru aceștia. Fake news, riscurile pe care acestea le, le presupun pentru alegeri. 61% din europeni sunt uh, neliniștiți de faptul că alegerile pot fi astfel manipulate prin diferite atacuri cibernetice. Uh, și nu e vorba doar de postări pe Facebook sau pe alte platforme, nu. Când e să ne uităm la discuțiile actuale în ceea ce privește fake news, uh, fiecare declarație, chiar și de a dumneavoastră, poate fi manipulată și putem, se, poate face, se poate crede că este declarația dumneavoastră, dar de fapt aceasta a fost complet schimbată și manipulată. Deci noi trebuie să susținem societățile în lupta împotriva acestui fenomen. Apoi, ce facem noi? Anul acesta, cu sprijinul Comisiei Europene, am fost în măsură să inaugurăm Academia de luptă împotriva criminalității cibernetice și formăm ofițeri din partea statelor membre care beneficiază acum de tehnologie moderne. Putem forma, putem antrena și observăm că anumite state membre uneori nici nu au centre de bază de formare în domeniu. Deci e clar că solicitarea este foarte mare, cererea e foarte mare și împreună cu statele membre încercăm să avem o evaluare a antrenamentului și a formării operative. Întrebăm fiecare stat membru de câți operativ credeți că veți avea nevoie. Uh, S-a ajuns până la o cifră de 40 de mii. Cu toate acestea, în continuare vom avea și vechile provocări cu care va trebui să facem față, cărora va trebui să facem față. Noi substanțe psihoactive și noi droguri, apoi rețelele de uh, criminalitate organizată care nu vor dispărea peste noapte, apoi traficul cu ființe umane, trebuie să facem față acestor uh, provocări și pentru asta e nevoie de calificări și competențe excelente pentru ofițeri. Cetățenii merită să aibă niște uh, uh, ofițeri care să-i protejeze, care să poată fructifica toate opțiunile pe care, de care dispun și să fie în mod corect și eficient uh, antrenați și formați. Și ca să facă un, rezultat, un rezumat, care este rolul de bază al CEPOL? Noi trebuie să punem în aplicare instrumentele și politicile de care dispunem. Și, bun, pe hârtie o, o lege poate fi foarte frumoasă, dar trebuie să devină un instrument pragmatic și aplicat în practică și ofițerii trebuie să știe ce pot face, ce nu pot face și trebuie să înțeleagă pe deplin natura acestor instrumente și felul în care acestea pot fi aplicate. Apoi, echipele de anchete comune care au fost menționate adinaori. Sunt, uh, acum, iată, sunt o realitate după ani de zile de antrenament. A, um, observăm că procurorii și ofițerii de poliție și-au dat seama că de fapt lucrează cam în același fel. Și după formare, după antrenament, uh, au fost în măsură să înceapă o anchetă și să o desfășoare în comun. Apoi trebuie să continuim, contribuim la punerea la punct în adevărate culturi de punere în aplicare a legii, care să fie armonizată și comună. Trebuie să ne uh, bazăm pe valorile Uniunii Europene, mai ales pe drepturile fundamentale în acest sens. Iată, deci, o componentă principală. E nevoie de încredere reciprocă în diferitele servicii. Încrederea este elementul de bază care ne va permite să avem o astfel de cooperare transfrontalieră. Și, în final, din, punct, din partea mea, știu că și alți colegi au făcut acest lucru, am să o fac și eu. O uh, ultimă observație. O condiție absolut esențială e nevoie de resurse și buget, pentru că noi am demonstrat, cel puțin din punctul meu de vedere, că putem fi extrem de eficienți în utilizarea resurselor de care dispunem. Dar, având în vedere provocările viitorului, să sperăm că ne vom putea bizui și pe dumneavoastră, așa cum ne-am putut bizui și în ultimii ani, și anume să avem finanțare suplimentară pe viitor, în așa fel încât să oferim acele servicii suplimentare de care statele membre au atât de mare nevoie. Mulțumesc foarte mult! Și acum iată că membrii sunt în măsură să intervină. Dacă doriți să interveniți, vă rog să ridicați cartonașele sau măcar să ridicați mâinile, în așa fel încât să vă pot vedea. După cum văd, noastră sunteți prima, da? Ah, excuse me, Mrs. Strugariu. I... Doamna Strugariu mai întâi. she will be the first one. Yes, please. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare foarte specifică și nu mă aștept neapărat la un răspuns direct deocamdată, dar uh, aș vrea măcar un răspuns în scris să primesc și am să vă formulez în limba română. Cent în România au existat mai multe cazuri, culminând cu cazul uh, de la Caracal, care au avut uh, foarte mare acoperire inclusiv în presa internațională și au revoltat opinia publică. Este vorba de uciderea unor, răpirea și uciderea unor adolescente, uh, cazuri care au legătură și cu traficul de persoane. Și aceste cazuri au revelat faptul că poliția din România are foarte mare nevoie de formare specifică pentru a reacționa profesionist, rapid și eficace în cazuri de răpiri de minori și de trafic de ființe umane. În același timp, ultimele rapoarte ale Comisiei Europene arată că în ceea ce privește traficul de ființe umane, 68% dintre victime sunt femei și fete uh, și în top 5, patru țări sunt state, sunt țări, sunt state membre care aparțin centrului și estului Europei. Ordinea este România, Ungaria, Bulgaria, Polonia uh, și uh, în mod clar există o problemă în aceste state membre. Întrebările mele sunt în felul următor. În primul rând, aș vrea să știu la câte traininguri pe această temă a traficului de ființe umane sau pe orice alte teme pe care CEPOL poate să asigure training, la câte traininguri a participat România în ultimii ani. Uh, dacă au fost traininguri specifice pentru România sau dacă au fost traininguri în care au fost implicate mai multe state membre, dar țara mea a participat la aceste traininguri. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă CEPOL poate să ajute poliția din statele membre care se confruntă cu astfel de probleme și în special în cazul, în, caz, în cazul acesta poliția din România pentru formare profesională în această zonă a traficului de ființe umane și de combatere eficientă a rețelelor de criminalitate organizată. Mulțumesc! Și acum e rândul dumneavoastră, doamna Calirand. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare pe care am ascultat-o cu mare atenție și în mod special vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați evocat uh, criminalitatea cibernetică care reprezintă peste jumătate din infracțiunile de astăzi și ați menționat uh, uh, faptul că acest lucru pune în pericol sistemele de vot, democrația. Eu aș vrea să vă întreb un lucru. Violența pe internet E un fenomen nou care a apărut recent, o nouă formă de violență. Tot ceea ce ține de hărțuială e un subiect dificil, complex, pentru că victimele de multe ori sunt extrem de vulnerabile și ezită să meargă la poliție sau la autorități și să experiența demonstrează că ofițerii de poliție nu întotdeauna le și iau în serios din păcate, violența online în ziua de astăzi este subestimată comparativ cu violența din uh, viața reală, deși aceste două tipuri de violență sunt extrem de legate una de alta. Și e vorba de minorități, de femei, de copii. Întrebarea mea este, acordați atenție acestui fenomen? Ați inclus violența online în programele de training? Și dacă aveți astfel de programe, care este rezultatul lor? Există un interes din partea statelor membre pentru astfel de formări? Mulțumesc! Is there any other more questions in the room? Any more... Nu știu exact cine mai dorește din sală să intervină, mai sunt și alți colegi. Dacă nu, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, vă dau înapoi din nou cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Victimele în special uh, copii. Trainingul poate să fie uh, oferit uh, și României. O să vă dau după sesiune o situație a numărului de astfel de traininguri în care și poliția din România a participat, cum pot fi tratate persoanele care scad victimele traficului de ființe umane dacă am putea să fim uh, de ajutor uh, pentru autoritățile uh, române. Dacă suntem contactați, vom analiza ce putem să facem. În ultimul an am avut o cooperare foarte bună cu partenerii români și în această privință am putea să fim de ajutor. Apoi, violența online, cunosc această temă, este uh, Uh, un element și ați menționat o serie de uh, exemple, victime care s-au uh, sinucis din cauza ceea ce li s-a întâmplat online. Am abordat acest lucru numai indirect până acum să vedem dacă investigatorii pot să folosească tehnologiile și probele de aceea am fost oarecum uh, șovăitor până acum, însă încercăm să vedem ce putem să facem în uh, viitor și trainingul nostru uh, operațional are nevoie de o evaluare. Ce trebuie să vă oferim? Dar puteți să îi întrebați pe colegii mei. Statele membre ne cer uh, uh, competențe uh, de ordin general, pentru că nu sunt pregătiți uh, să analizeze uh, probe electronice și așa mai departe. Trebuie să vedem ce putem să facem în viitor împreună cu statele membre. That'll do. I I know we all know that it's been a long day and we still have uh, a fost o zi lungă și mai avem un punct de discutat. Îi mulțumim uh, domnului Schröder pentru prezentarea uh, sa și toate uh, cele bune pentru CEPOL. If you spare some additional effort from your exhausted surviving skills, aștept, vă sugerez să abordăm următoarele puncte sau următorul punct. E vorba de decizia de punere în aplicare care aprobă încheierea de către Eurojust a acordului de cooperare între Eurojust și Serbia. Eu sunt raportor. Uh, acorduri similare au fost încheiate în trecut de către Eurojust inclusiv cu Albania, Georgia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Ucraina, Statele Unite, Elveția și Moldova, printre alții. Avem un termen însă foarte scurt. Coordonatorii au uh, convenit uh, în această dimineață că o procedură simplificată ar trebui să fie uh, abordată astfel încât uh, să nu fie depuse amendamente procedurale. S-a hotărât ca președintele Libe să fie raportor în calitatea sa de președinte. Termenul pentru procedura de consultare este 3 luni și se termină pe 10 octombrie, deci termenul se apropie. O să dăm uh, cuvântul uh, reprezentantului Eurojust și dacă doriți puncte de clarificare, puteți să puneți întrebări. Dacă nu, uh, asta este. Să auzim așadar reprezentantul Eurojustului, domnul Maier Capri. Mulțumesc, uh, domnule președinte, distinși membrii ai Parlamentului European. Mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta un alt acord de cooperare judiciară a Eurojustului. Aceste acorduri uh, oferă partenerilor o modalitate sigură de a lucra împreună în cazuri de infracționalitate transfrontalieră. Așa cum uh, a spus președintele, avem o rețea Uh, extinsă acestor acorduri de cooperare și uh, volumul de spețe crește exponențial. De ce dorește Eurojustul să încheie acest acord? În primul rând, Eurojustul lucrează pentru a îndeplini strategia uh, pentru Balcani a Uniunii Europene. Vrem să uh, întărim statul de drept și susținerea reformelor judiciare în uh, țările uh, din Balcan cu care uh, se poartă negocieri de aderare. Vrem să combatem infracționalitatea. Un acord de cooperare presupune uh, reguli stricte de protecție a uh, datelor. Toate aceste elemente le regăsim la partenerii sârbi. Toate cererile făcute de Eurojust din ceea ce privește protecția datelor au fost îndeplinite uh, de uh, sârbi. Legea privind protecția datelor a fost schimbată pentru uh, a ține cont de acest acord de cooperare și partenerii uh, sârbi s-au arătat uh, foarte deschiși în îndeplinirea cerințelor pe care le avem. Deci vorbim despre un regim robust de protecție a datelor și așa cum s-a spus înainte, vom avea o analiză anuală a stadiului de uh, implementare, în special în ceea ce privește protecția datelor. procurorul Republicii procurorul general al Serbiei, s-a dovedit a fi un partener uh, de nădejde în anchetele comune făcute până acum. În 2018, cazurile din uh, Serbia uh, au fost uh, pe locul 2 uh, în clasamentul statelor terțe, țărilor terțe. Ministerul uh, uh, Sârb de Justiție și Procurorul General au făcut uh, cele necesare pentru a asigura și fondurile care sunt necesare. Dacă acest acord va favoriza și cooperarea în domeniul polițienesc cu Serbia, va contribui la eforturile de întărire a statului de drept și eforturile Uh, pentru aplicarea strategiei în Balcanii Occidentali. Semnarea acestui acord va însemna că nu un singur stat membru va fi implicat, ci întreaga Uniune Europeană în uh, acest acord sper că uh, uh, ne-am putut îndeplini toate obiectivele cu un acord de cooperare și vom contribui la siguranța uh, Uniunii Europene și a cetățenilor sârbi în egală măsură. De aceea vă cer sprijinul pentru încheierea acestui acord. Vă mulțumesc pentru explicarea acestui acord. Uh, uh, sigur, uh, a fost o perioadă de tranziție de la un, o legislatură la noua legislatură aleasă și de aceea trebuie și noi să ne adaptăm și să accelerăm procedurile uh, de consultare și să folosim această procedură simplificată, așa cum am văzut în această dimineață. Sunt întrebări, uh, dacă nu, putem să adoptăm ca atare uh, acest acord și pe 12 septembrie voi prezenta proiectul de raport uh, ca raportor în calitate de președinte al LIBE. 24 septembrie o să votăm în Comisia LIBE și în octombrie probabil vom vota în plenară și vom îndeplini cerințele uh, de timp și vom, uh, fi, vom respecta termenul stabilit. Vă mulțumesc! mâine uh, la ora 9 uh, avem o sesiune de vot, așa încât vă rog să veniți la timp și vă rog să îi anunțați pe ceilalți că trebuie să-și aducă cartela electronică. Ne revedem mâine!